pentru a ocroti această regiune unde natura și oamenii uh, trăiesc împreună. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că mi-ați acordat cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum trecem mai departe, stimați colegi, la următorul punct de pe, ordine, de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul RAPTI, Serviciul Universal de Urgență și numărul 1012 pentru apeluri de urgență. Dau cuvântul doamnei raportor Silvana RAPTI. Mulțumesc, domnule președinte. Câte minute am la dispoziție? În fine, nu contează neapărat. Patru minute, spune președintele. Bun, patru minute așadar. Stimați colegi, stimate colege, Raportul cu care avem de-a face la ora actuală se referă la numărul universal de urgență 112 și serviciul universal. Numărul pentru servicii de urgență este unul necesar, însă trebuie să constatăm că este prea puțin cunoscut pe baza eurobarometrului, eurobarometrului din 2011 putem constata că numai 26% din cetățenii europeni cunosc această cifră și știu să facă legătură între 112 și uh, cum poate acest număr să le fie util în situații de urgență. Iar obiectivul nostru pentru 2020 trebuie să fie să creștem acest procentaj al cetățenilor care știu despre ce este vorba și anume la 80% dintre cetățenii europeni. Este o, um, um, un obiectiv uh, important și ambițios. Și trebuie să facem următoarele lucruri. În primul rând, informația. Informația poate să fie transmisă prin intermediul școlilor, prin mass media, dar și prin, uh, de exemplu, serviciile de informații ale turiștilor. Deci, 112 uh, trebuie să fie uh, diseminat peste tot, trebuie să fie făcut cunoscut în gări, în aeroporturi, în porturi și așa mai departe. Apoi, în al doilea rând, o mai bună cooperare între cele 27 de state membre. Știm cu toții care este importanța pentru cetățeanul european uh, a acestui număr, mai ales acum că încep uh, vacanțele și concediile. Este important ca cetățenii să știe că în momentul în care sună la 112, problema lor va fi rezolvată ori în orice țară s-ar găsi ei, în orice limbă ar uh, suna fundamental este însă și Uh, fundamentală este însă și localizarea apelantului, astfel încât să se poată constata direct unde se află cel care sună și să poată fi ajutat. Aici intervine tehnologia, care joacă un rol esențial. Și aici ajungem din nou și imediat la serviciul universal. Este important ca cetățenii să știe despre asta. Știm cu toții că serviciul universal este un serviciu esențial care trebuie să fie uh, oferit, un serviciu de bază care trebuie să fie o, se, oferit la un preț acceptabil, astfel încât să nu se ajungă totuși la distorsionări de uh, preț. Este o directivă adoptată în 2002, revizuită în 2008. În mai a expirat timpul pentru transpunerea acestei directive în legislația națională. Drept urmare, de-abia acum începe uh, momentul din care poate fi evaluat uh, această directivă. Mi se pare un lucru foarte important înainte să ajungem la pasul următor, pentru că acum este un moment decisiv pentru situația economică a Uniunii, a Uniunii Europene și a statelor membre. Mi se pare foarte important să subliniez acum că serviciul universal nu este singurul și nu este lucrul cel mai esențial pentru a ajunge la, uh, pentru a oferi servicii tuturor. Trebuie ca aceste servicii să ajungă la tot și la prețuri uh, decente. Aș dori să vă mai numesc două cifre care sunt importante. Sprijinim agenda digitală și obiectivele ei. Constatăm că serviciile de bază sunt oferite numai în proporție de 50% și cred că introducerea ob, uh, obligativității, președintele întrerupe. Doamna Rapti, cred că trebuie să se ia măsuri concrete și uh, să se ofere stimuli uh, sectorului privat și trebuie să se utilizeze fonduri europene și naționale în acest sens. Vă mulțumesc, avem o serie întreagă de vorbitori care doresc să intervină. În primul rând, doamna Băsescu

Uh, mulțumesc, președinte. Ca președinte al Comisiei și ca raportor din umbra doamnei Rapti, vreau să-i mulțumesc pentru acest raport foarte bine echilibrat, un raport foarte important de altfel și binevenit, dat fiind revizuirea pe care o desfășoară Comisia la ora actuală. Îmi urez bun venit doamnei Malmström și mă bucur că se întâmplă așa, fiindcă știu că în Suedia este foarte implicată în ceea ce privește lansarea programelor în bandă largă. Cred că doamna Rapti are dreptate în ceea ce privește abordarea acestui subiect prin faptul că spune că uh, furnizarea serviciilor universale actuale este depășită și știu acest lucru fiindcă m-am ocupat de acest subiect în 99, am lucrat în domeniu într-o perioadă în care uh, telefoanele mobile erau încă în fașă, iar acum ne aflăm într-o situație în care în medie cetățenii europeni dețin uh, peste un telefon mobil, deci iată situația se, s-a schimbat enorm, deci structura trebuie să se schimbe, dar acum banda largă uh, Eh, devine foarte extinsă. Există foarte multe programe prin care guvernele s-au eh, angajat în derularea acestor programe. Trebuie să ne asigurăm că acestea sunt eficiente și, în egală măsură, trebuie să ne asigurăm că principiile de bază ale serviciilor universale, mai ales în ceea ce privește persoanele cu handicap, eh, persoanele defavorizate reușesc să aibă acces la aceste servicii universale. Iată de ce trebuie să se aplice foarte bine condițiile pe care le avem la ora actuală. Mulțumesc foarte mult, domnule Harbour are cuvântul doamna Roitova. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet ceea ce au spus și predecesorii mei, dar problema cu numărul de urgență este că este cunoscut doar de 26% din cetățenii europeni și tocmai de aceea e nevoie de o campanie de conștientizare care să fie o prioritate pentru statele membre. Localizarea apelantului trebuie să fie îmbunătățită dacă vrem să salvăm mai multe vieți. Sprijin de asemenea și ideea uh, unui sistem invers 112 care să introducă un sistem de avertizare timpurie prin serviciile de telecomunicații în cazuri de uh, dezastre naturale. Susțin de asemenea și uh, aceste trăsături uh, specifice pentru persoanele cu dizabilități. Tocmai de aceea salut uh, angajamentul Comisiei Europene să crească uh, banda largă pentru uh, cetățenii europeni care nu trăiesc în orașele mari. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc și acum îi dau cuvântul doamnei Figureido. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că această dezbatere este foarte importantă. Cu toții știm cât de importante sunt serviciile universale și știm că acest număr de urgență 112 trebuie să fie uh, difuzat uh, și cum știm, la ora actuală, mai puțin de 30% din populație cunosc acest număr de urgențe. Iar acest lucru arată că e nevoie să existe campanii de informare în ceea ce privește utilizarea mijloacelor pe care le avem la dispoziție, a internetului, a spectrului radio, a benzii largi. Dar vreau să trag și un alt semnal de alarmă. Toate acestea trebuie să nu ducă la mai multă excluziune socială, fiindcă noi trebuie să recunoaștem faptul că aproape 100 de milioane de oameni sunt în risc de sărăcie, se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la noile tehnologii și este important să ținem, să luăm uh, măsuri și să, acțiuni concrete care să permită acestor persoane accesul, uh, deci accesul tuturor în mod egal. Știm foarte bine că lipsa banilor nu trebuie să ducă și la lipsa accesului la noile tehnologii, la serviciile universale și la acest număr de urgență 112. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, chcel by som podporiť. Domnul Paška, domnul Paška. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin uh, proiectul de raport al doamnei Rapti, care propune care se ocupă de serviciul universal și uh, numărul uh, unic de urgență și propune măsuri de, efic- de eficientizare a acestora. Trebuie să ne asigurăm că dacă este necesar, o persoană uh, um, apelantul să poată fi localizat astfel încât să îi se poată oferi asistența necesară. În plus, trebuie să ne uh, concentrăm și asupra preven prevenirii abuzului acestui număr uh, în cazuri de uh, tot felul de farse astfel încât uh, cei care lucrează în situații de stres uh, să nu trebuiască să fie supuși Uh, și la un astfel uh, de stres suplimentar uh, provocat de farse și glume. De asemenea, ar trebui să oferim acest serviciu în mai multe limbi, pentru că oamenii circulă în Europa și nu întotdeauna pot să, să vorbească o limbă cunoscută. Deci, în aceste call center-uri ar trebui să existe un serviciu în mai multe limbi. De asemenea, accesibilitatea ajutorului medical este foarte importantă. Nu în ultimul rând, domnul Kelly. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Pentru mine este extrem de important și extrem de interesant acest lucru pentru cetățeni. Pentru că demonstrează cât de multe lucruri bune facem și acest lucru nu este transmis întotdeauna cetățenilor. E foarte ușor să obții publicitate negativă în statele membre și în presă dar uh, activitățile noastre bune nu sunt niciodată raportate. Și o parte din asta este vina noastră, așa cum s-a arătat, dacă doar 26% din cetățeni știu că există această facilitate, atunci trebuie să ne întrebăm ce vom face în legătură cu asta și a cui e vina. Și cu siguranță este un lucru extrem de important. Ați vorbit despre persoanele cu dezabilități, dar pentru fiecare cetățean ar exista o valoare adăugată pentru viața lor. Și ar trebui să facem toate eforturile să comunicăm acest mesaj către fiecare cetățean în parte pentru ca ei să poată vedea elementele pozitive ale Uniunii Europene, care, din păcate, sunt neglijate în aceste vremuri de restriște. Mulțumesc, domnule Kelly, și acum o să dau cuvântul domnului comisar Malmström pentru a întreba ce părere are Comisia despre acest număr universal 112. Comisia crede că este absolut minunat, domnule președinte. În numele Comisiei și a doamnei Crăz ar trebui să o felicit pe doamna Rapti pentru activitatea sa și uh, pentru activitatea IMCO și ENVI la acest raport. În ceea ce privește serviciile universale, mă bucur foarte mult că Comisia și Parlamentul sunt pe aceeași lungime de undă atunci când uh, se gândesc la, ca, la rolul pe care ar putea să-l joace acest serviciu în atingerea obiectivului de acoperire uh, de, cu internet de bază largă. Uh, deci cetățenii nu sunt împiedicați să participe la societatea civilă prin lipsa acestor servicii de telecomunicații. Bineînțeles, acest uh, serviciu ar trebui să aibă locul adecvat în uh, gama de servicii care ne stau la dispoziție. Având în vedere costurile potențiale pentru introducerea acestui serviciu la nivelul european, trebuie să ne asigurăm că povara obligațiilor juridice nu cad în întregime asupra industriei uh, de telecomunicații și nu duc la prețuri mai mari pentru consumatori. Flexibilitatea ar trebui să fie exersată pe tot teritoriul Uniunii Europene și să țină cont de condițiile din uh, teritoriu și de potențialul impact asupra consumatorilor și a industriei. Comisia planifică să aibă o comunicare referitoare la rolul uh, serviciilor de urgență ca urmare a consultărilor publice de anul trecut. Am demonstrat și uh, disponibilitatea noastră de a ajuta statele membre la implementare prin oferirea de ghiduri de implementare, așa cum se solicită în raport. În momentul de față discutăm cu statele membre și cu industria în ceea ce privește conținutul acestor uh, ghiduri și uh, ne-am uh, consultat cu mai multe părți care trebuie să ne transmită un aviz acest serviciu va duce la un acces mai bun al uh, cetățenilor europeni la toate serviciile de sănătate, dar avem nevoie de o revizuire suplimentară a regulilor, în special în ceea ce privește persoanele cu dezabilități și localizarea apelantului. Comisia sprijină dezvoltarea, standardizarea și o tehnologie de urgență uh, uh, universală. Considerăm că uh, raportul Parlamentului pentru niște indicatori cheie pentru serviciile de urgență ar putea fi o cale bună de urmat. Evident, Comisia este de acord că funcțiile de salvare pentru 112 nu pot fi afectate, pentru că dacă oamenii nu sunt conștienți cu adevărat că 112 îi protejează oriunde în Uniunea Europeană, atunci nu are niciun sens și tocmai de aceea vom încuraja statele membre să facă mai multe eforturi pentru dezvoltarea dezvoltarea acestui sistem care a dus de asemenea la o cooperare mai bună între statele membre și s-a încurajat schimbul de bune practici și de expertize în ceea ce privește în cadrul unui grup de experți. Și de asemenea, am încurajat și standardizarea și vă asigur, stimați deputați, că Comisia va continua să coopereze strâns cu statele membre pentru a asigura uh, un sistem 112 care să țină pasul cu, dezvolta cu dezvoltarea tehnologiei. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea pe marginea numărului de urgență 112 s-a închis și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume uh, raportul doamnei Ana Maria Coraza Bild în ceea ce privește o